20 deci mai. Delegația finlandeză ne-a anunțat de alegerea doamnei Pirko Ruhonen Lerner. Aceasta este, vine să l înlocuiască pe domnul Sam Potero. Parlamentul ia cunoștință de această înlocuire și urăm bun venit noi noastre colege. Și conform uh, procedurii, uh, regul, regul, regulamentului de procedură, această